până în urmă și e o victorie foarte rapidă. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule Stevenson. Haideți să trecem acum la ședința de vot. Bugetul pentru 2010. Amendamentul 2. Cine e pentru, cine e împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 3. Cine e pentru, împotriva abțineri se aprobă. Amendamentul 1 pentru, împotriva. Domnule Salato, aș cerut cuvântul. Domnule președinte, nu-mi găsesc cartela de vot, dar vreau să particip la vot. Onorevole Salato, ne a piena facultate. Stimate domnule salată, puteți participa la vot. Dacă vă duceți la biroul din spatele podiumului, veți găsi uh, un birou unde veți primi o cartelă de vot. În spatele hemiciclului e un birou de unde puteți primi o astfel de cartelă de vot. Amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. să deschidă votul pentru o verificare. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Numărul 5, chi a favore? Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Cine e pentru? Cine e pentru amendamentul 4? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Acum vom vota întreaga moțiune de rezoluție forma modificată și e vot cu apel nominal. Se deschide votul. Ați votat cu toții? Se închide votul. O mare majoritate pentru, deci se aprobă. Trecem acum la votul privind raportul Saifi. Domnule Cazini. Da, n-a, funcționat mașina de vot, dar am votat în favoarea raportului. Luăm notă de faptul că ați votat pentru. N-a funcționat nici pentru mine mașina de vot, dar și am votat pentru. Acum raportul doamnei Saifi în procedura simplificată. Vom vota raportul cu vot cu apel nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Larghissima majoranță. complimenti. O largă majoritate pentru. Vrem să o felicităm pe doamna Saifi și trecem la raportul doamnei Nedelceva. Tot în procedura simplificată vom vota raportul. Cine e pentru? Dorește cineva să ia cuvânt? Am dorit doar să spun că consola mea de vot nu a funcționat la ultimul vot, așadar aș dori să se înregistreze pe, ordinea de, pe în protocol. Da, luăm notă de acest lucru și vom uh, chema un tehnician. Votăm acum raportul doamnei Nedelceva. Cine e pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Felicitări, doamna Nedelceva. Acum raportul doamnei Paliadeli. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Felicitări, doamna Paliadeli. Trecem la raportul doamnei Lichtenberger. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări, doamnă Lichtenberger. Raportul domnului Bellet acum. Domnul Bellet a solicitat să intervin. Nu mai doriți să interveniți? Da, dragi colegi, domnule președinte, un singur minut să menționez faptul că cred că e foarte important semnalul pe care îl transmite azi Parlamentul. Faptul că vrem să încurajăm sistemul dual cu spațiu suficient pentru emițătorii publici și cei comerciali. Iar cei care au crezut cu un an în urmă că acest Parlament nu poate să cadă de acord cu la un text pentru garanții pentru pluralismul mass media s-au înșelat. Și vreau să mulțumesc în special colegului Petra Camereve și în special lui Doris Pac pentru că ea este mama acestei inițiative. Grazie, onorevole Belet. Președintele, mulțumim, domnule Belet. Cine e pentru? Nu, scuze. Trebuie să votăm separat. Alineatul 22. Cine e pentru? Împotriva abțineri se aprobă. Apoi alineatul 35, vot uh, pe părți. Prima parte, cine e pentru? Împotriva abțineri. A doua parte, cine e pentru? împotriva abțineri se adoptă. Acum întreaga moțiune de rezoluție, vot cu apel nominal, se deschide votul. E anche chiusa. S-a închis votul. O foarte largă majoritate pentru. Felicitări, domnule Belet. Trecem la rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU. Amendamentul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alineatul 5. Vot cu apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se aprobă. Alineatul 8. Separat. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se aprobă. A doua parte, vot cu apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se aprobă. Cum amendamentul 3, vot cu apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 4, cine e pentru? Cine împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 1. Vot cu apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. S-a respins. Acum votăm întreaga propunere de rezoluție. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Felicitări. Trecem la raportul privind situația din sectorul apicol. Amentele 1, 4 și 6 sunt identice. Cine e pentru, împotriva, împotriva abțineri, se adoptă. A, prima parte la amendamentul următor, pentru, împotriva abținere. A doua parte, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Se deschide votul cu privire la a doua parte, la amendamentul 2. Se închide votul. S-a respins. Alineatul 12, vot uh, pe părți, prima parte, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A treia parte, pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. A patra parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 16, vot separat. Pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, se aprobă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 18, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Consilentul B, prima parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. D. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 7. Vot cu apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. S-a respins. 8. Vot cu apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. S-a respins. Acum votăm întreaga propunere de rezoluție cu modificările. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări comisiei care a prezentat această propunere de rezoluție. Acum trecem la raportul doamnei Kalenska Bobinska, o nouă strategie energetică pentru Europa. Alinatul 8. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendament oral din partea domnului Svoboda la alinatul 32. Aveți cuvântul. Grazie, președinte. We have voted uh, this week on Tuesday. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat marți raportul RAPCAE privind uh, compromisul pentru minele de cărbune. Poate vă convine sau nu, dar iată că avem o decizie a acestui Parlament. Dacă acum votăm un alt paragraf, atunci mesajul transmis în fața comisiei nu va fi unul bun. De aceea sugerez ca amendamentul 1 al PP să includă cuvântul necompetitiv pentru ca totul să fie aliniat la raportul RAPCAI iată, Parlamentul ar trebui să exprime într-o săptămână aceeași opinie, indiferent de opiniile personale. Președintele, există eurodeputați care resping uh, depunerea acestui amendament oral din partea domnului Svoboda? Avem nevoie de 40 de membri împotrivă. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am dorit doar să vă spun că amendul, amendamentul doamnei raportor este suficient de coerent, dă suficientă coerență textului nostru. Este așadar autosuficient. O altă parte a acestui amendament se referă la minele de rocă din mixul energetic european. Prin urmare, nu există niciun motiv să distrugem acum acest echilibru al textului. Apelez așadar la dumneavoastră pentru a fi împotriva acestui amendament oral. Președintele, bine, uh, nu vom deschide o dezbatere. Stimați colegi, domnule Svoboda, dumneavoastră ați propus un amendament oral, foarte bine, Vreau să știu dacă există eurodeputați care sunt împotriva acestui demers, împotriva amendamentului oral. Vă rog. Președintele? Da, mi se pare că există totuși 40 de eurodeputați împotrivă. Așadar, amendamentul oral este inadmisibil. Votăm acum amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul se respinge. Trecem la paragraful aliniatul 32. Aliniatul 32, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm. Vot prin apel nominal. Aliatul 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aliatul 56, vot în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 63 vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 68, uh, vot două părți. Prima parte pentru împotrivă se adoptă, a doua parte pentru împotrivă se adoptă. 70, prima parte, pentru împotrivă. Da, 70, prima parte, vă rog. Îmi cer scuze, spune președintele. Probabil s-a strecurat o greșeală pentru că trebuie să facem un vot separat și pentru 69. De fapt, un singur vot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă cu o majoritate largă. Amendamentele 3 și 4 pentru, împotrivă, abțineri. Facem o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate la limită. Votăm uh, propunerea de rezoluție. Votul în nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă cu o majoritate foarte largă. Felicitări doamnei Colarska Bobinska. Acum uh, conferința de la Cancun. 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. adoptă. Aneatul 6, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. S-a deschis votul pentru a doua parte. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 15 pentru. Deci cei care sunt pentru amendamentul 15, vă rog ridicați mâna ca să nu greșesc, spune președintele. Pentru, împotrivă, abțineri. S-a deschis votul, facem o verificare. S-a închis votul. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare pentru 16. S-a deschis votul. Molto lento. Foarte încet, merge foarte încet, spune președintele. Am crezut că s-a blocat consola. Da, se adoptă. Amendamentul 3 pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Amendamentul 17 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. S-a deschis Votul pentru verificarea amendamentului 17. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 18. Vot prin apel luminal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Facem o verificare pentru 19, spune președintele. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul? Se respinge. Amendamentul 4 pentru. Potrivă. Haideți să mai facem o verificare electronică. Spune președintele, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aniatul 15 pentru. Pentru aliniatul 15. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. aliniatul 5, prima parte. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A doua parte. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul.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 Președintele întreabă, a doua parte? Votăm a doua parte? Pentru împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Elementul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, Facem o verificare electronică pentru a doua parte a alineatului 23. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7, prima parte pentru. Împotriva. Abțineri. Se, a, se respinge. A doua parte este caducă. Amendamentul 21, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 26 devine caduc. 22, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aprobat. Se adoptă. Amendamentul 23 pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mi se pare că se respinge. Amendamentul 8. Bine, vom face atunci o verificare electronică pentru 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu un singur vot. Potete pensare che la presidenza possa essere così? Da. Iată, președintele poate să vadă și o diferență atât de mică. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, Abțineri. Facem o verificare electronică pentru 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 26, 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Facem o verificare electronică. S-a deschis votul pentru a doua parte amendamentului 28. S-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 11 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Ei, a favor! Amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se pare că se adoptă. Facem o verificare, s-a deschis votul la amendamentul 6. S-a închis votul. Se pare că de data asta am, nimerit-o bine, deci se adoptă. Uh, amendamentul 7. Cine este pentru? Cine este pentru 27? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 74 pentru. Deci alinatul 74. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Pentru amendamentul 13. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 30. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. O să verificăm totuși amendamentul 30. Să deschidă votul. S-a închis votul. Se aprobă. Acum vom vota pentru întreaga moțiune de rezoluție, așa cum a fost ea modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Să facem o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Moțiunea pentru rezoluție este, se adoptă și aș dori să adresez felicitările mele tuturor celor uh, implicați. Acum, situația în Sahara Occidentală. Va fi un uh, vot pe întreaga rezoluție. Cine este pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Felicitări și acum Ucraina. Să trecem deci la Ucraina. Avem amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Domnul Gala propune un amendament oral. Doriți să interveniți, domnule Mulțumesc, domnule președinte. Iată, S-au schimbat datele de la crearea rezoluției. Inițial, Ucraina nu fusese oficial numită pentru președinția OSCE 2013, însă iată că acum este prevăzut uh, președinția pentru 2013, așadar propun următoarea modificare. Citesc în engleză. Solicităm guvernului ucrainean să alinieze dreptul media la standardele OSCE Acțiunea în acest sens ar întări credibilitatea Ucrainei pentru președinția oficiului OSCE în 2013. Există eurodeputați care contestă admisibilitatea acestui amendament oral? Se pare că nu. Caz în care vom, îl vom supune la vot. Amendamentul oral pentru uh, paragraful 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. S-a deschis votul pentru verificarea electronică. S-a închis votul. și se respinge. Amendamentul 1 este vot cu apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate covârșitoare amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, cine este pentru 6? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă, abțineri, Vom face o verificare electronică la 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, moțiunea, cine pentru, împotrivă, abțineri. Moțiunea mixtă se adoptă. Felicitări Acum, politica comercială internațională, amendamentele 1 și 2 2 au fost retrase în cadrul raportului. Alinatul 1, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, alinatul 2, prima parte, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 3 pentru prima parte, firește. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Facem o verificare electronică, să deschizi deschis votul, deci partea a doua la alinatul 3. S-a închis votul. Partea a doua se respinge. Alinatul 8, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alinatul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alinatul 20, se pare că s-a făcut o cerere de, votare, de verificare electronică, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 20, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Facem o verificare electronică. S-a deschis votul pe partea a doua la alinatul 2. 20, de fapt. S-a închis votul. Se respinge. Alinatul 22. Verzii au un amendament oral. Domnule președinte, propunem să se schimbe sfârșitul alineatului 22 înlocuind prevent cu inform. Și fraza de la sfârșit devine reiterează că și solicitările Parlamentului către Comisie și statele membre să informeze Parlamentul European în legătură cu împrumuturile acordate de agențiile de credit la export și Banca Europeană pentru Investiții pentru a, a proteja împotriva impactului negativ asupra climatului. Există vreun eurodeputat care contestă acest amendament oral? Se pare că nu, deci îl vom spune la vot. Alinatul 22 cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 24, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Alinatul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31 pentru. Vă mulțumesc pentru sugestie. 32 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 33. Partea întâi, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Alinatul 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 38, vot cu apel nominal. S-a deschis votul la alinatul 38. S-a închis votul. Se pare că, de fapt, am, ne-am întors la 35, nu la 38. S-a închis votul. Se respinge. Acum 38, vot cu apel nominal, se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 39, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă. Facem o verificare electronică la partea a doua. Alinatul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare electronică la 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 50. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 51. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 53. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 57. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 58 pen, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal. S-a închis votul. Partea a doua se respinge. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13 pentru. Vreți o verificare electronică la 11? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge 14 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 15 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge considerantul B, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul C. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul D. În părți. Pentru împotrivă, abțineri se respinge. Considerantul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot cu apel nominal pe întreaga propunere de rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate covârșitoare. Felicitări! Acum domnul, ă, raportul domnului Dezir. Nu am ajuns încă la finalul uh, sesiunii de votare. Alinatul 1, partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a treia, pen, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alinatul 3, vot cu apel nominal. S-a deschis votul? S-a închis votul. Se adoptă. În Alinatul 4, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 20, vot pe părți, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea 2, pentru, împotrivă, abțineri, Facem o verificare electronică, s-a deschis votul la alinatul 20, partea 1. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 32, domnul Dezir are un amendament oral. Aveți cuvântul, domnul Dezir. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. E o schimbare la începutul alinatului 32 pe care o propunem de acord cu raportorii din umbră. Primele cuvinte vor deveni și citesc în engleză, pentru că în această limbă am scris. Um, Cer să se exploreze elaborarea unei convenții internaționale și restul paragrafului rămâne fără modificări. Mulțumesc. Există eurodeputați care se opun introducerea acestui amendament oral? Nu? Nu se opune nimeni? Deci votăm atunci uh, punctul 32 cu acest amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Alinatul 34. Se deschide votul. Se închide votul. se adoptă. Considerantul D pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Considerantul L pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Considerantul O, prima parte, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Considerentul V, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Considerentul X, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Întreaga propunere de rezoluție se va vota cu apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul și această rezoluție se adoptă cu o largă majoritate. Felicitări, domnule Dezir. Ultimul vot, cooperarea în materie de concurență. Supun la vot rezoluția. Cine e pentru, împotriva? Domnul Alfano. Doreați să votați pe, vreau să votez pentru, dar n-a funcționat aparatul. Luăm notă, spune președintele rezoluție, deci cine e pentru? Bun, ați votat cu toții? Presupun că ați votat cu o largă majoritate în favoarea concurenței în ce privește cooperarea transversală. Poftă bună! Și acum vom asculta declarațiile, explicațiile de vot. Bine, perfect.